și statului de drept. Avem maxim o oră la dispoziție, conform uh, regulii 135. Primul punct uh, este Pakistan, legile privind blasfemia și dau cuvântul autorului un minut, autorilor, mai întâi domnul Tanăp. Mulțumesc. Este vorba despre viața în închisoare uh, pentru uh, toți cei care își exprimă convingerile religioase. Uh, de fapt, minoritățile sunt afectate și mai ales reprezentanții grupului șia, musulmanii, induși. Sentințele cu închisoarea sunt administrate încă de prime instanță și uh, chiar dacă uh, nu uh, au fost execuții pentru blasfemie, de fapt uh, familiile celor care au alte convingeri sunt amenințate și riscă și linșajul public. Pakistanul în ultimii ani a făcut demersuri pentru ca respectul drepturilor omului să se afle în centrul agendei dar noi trebuie să facem în continuare demersuri pentru ca Pakistanul să respecte standardele internaționale și să garanteze drepturi egale în pentru toți cetățenii, inclusiv pentru grupurile minoritare, pentru femei și pentru copii. Deci grupul ECR uh, invită uh, Pakistanul să respecte uh, aceste prevederi, să renunțe la intimidări și la un climat de teamă. Mulțumesc foarte mult, domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. În discursul său din 11 august 1947 către adunarea parlamentară a Pakistanului, Ali Jinnah, primul președinte al Pakistanului, a consacrat principiul egalității pentru toți cetățenii Pakistanului. Pakistanii, um, cetățenii din Pakistan trebuie să poată fi liberi uh, să meargă uh, la orice um, lăcaș religios doresc, indiferent de religie și credință. Iar uh, Asia Bibi și ceilalți uh, sunt doar uh, cele mai recente victime ale legii blasfemiei din Pakistan. Această lege este un instrument de oprimare a minorităților religioase și este împotriva valorilor Pakistanului. Orice astfel de situație este o injustiție și de fiecare dată se ajunge la violențe. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca guvernul Pakistanului să se asigure că cetățenii uh, săi uh, se bucură de toate drepturile pe care le au prin lege și în plus trebuie să condiționăm acest lucru în cadrul sistemului GSP. Domnul Biden, Weidenholzer, un minut. Europa is Pakistan and wichtiger... Mulțumesc. Pakistanul pentru Uniunea Europeană este un partener important și de aceea avem interese speciale ca și aici drepturile omului să fie respectate în totalitate. Din păcate, există în continuare încălcări ale drepturilor omului îngrijorătoare viitoare și uh, uh, unul din o asemenea încălcare este uh, acordul blasfemiei, pentru că oamenii sunt uh, condamnați uh, pentru, chiar condamnați pe viață și există și condamnări la moarte pentru uh, blasfemie îndreptată împotriva profetului. Eu cred că trebuie să existe libertate religioasă, dar această libertate religioasă este încălcată în Pakistan sistematic, iar așa numitele uh, legi legi deci, împotriva blasfemiei ocupă un rol important. Din păcate, în acest context uh, există și uh, mai multe cazuri de așa numită autojustiție. Uh, eu cred că trebuie să fie stopate. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu văd pe doamna Macera, dau cuvântul doamnei Vergea. Mulțumesc, domnule președinte. Relativismul cultural se manifestă în ce în ce mai mult în acest Parlament și o regret. Da, creștinii sunt victima discriminărilor în Pakistan, dar nu sunt uh, singurii. Uh, hindu, sufiți, uh, șic, șiiți și mai departe suferă aceeași probleme Uh, legile de blasfemie restrâng uh, libertatea de expresie, sunt folosite ca un mijloc de intimidare în mod abuziv și trebuie să fie abolite și nu doar revizuite, așa cum cere rezoluția. Trebuie ca violențele să înceteze și cei care le orchestrează să fie trimiși în justiție și condamnați. Pedapsa cu moartea trebuie abolită și o separație reală între politică și religie trebuie pusă în uh, aplicare. Religi- violența religioasă este insuportabilă, mai ales când este instrumentalizată în scopuri politice de către integriști care apli- uh, reclamă aplicarea legii uh, Sharia în uh, Pakistan. Pentru noi această rezoluție nu este la uh, înălțimea mizei și nu o vom vota. Mulțumesc foarte mult. Doamna Harens a intrat acum, aveți cuvântul. Domnule președinte, nu a trecut niciun an de când Parlamentul a adoptat o rezoluție pe acest subiect și ne confruntăm încă o dată cu incidente îngrozitoare care rezultă din aceste legi. Este o tragedie. Cum uh, pot să aibă încredere cetățenii din Pakistan în statul de drept atunci când uh, uh, pot uh, să fie condamnați la moarte sau la închisoare pe viață. Cum se pot întoarce cei care au fost achitați de acuzații într-un mediu sigur? Cum pot minoritățile religioase să se simtă în siguranță când un cuplu a fost bătut și ars de viu? și uh, există astfel de riscuri de violență a mulțimii și de crime. Este o situație repetată cu care ne confruntăm și nu am văzut nicio îmbunătățire. A venit momentul ca Pakistanul să, își, să respecte obligațiile în materie de drepturile omului și obligația constituțională de a-și proteja cetățenii, fie că sunt creștini, musulmani, induși sau atei. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul următorul, ultimului autor, domnul Lenars. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult uh, ocazia de a discuta acest subiect uh, și o rezoluție după ce am avut o dezbatere privind Asia Bibi, pentru că suntem uh, foarte preocupați de această lege uh, legată de blasfemie care până la urmă interzice libertatea religioasă, libertatea de convingere. Au existat deja o serie întreagă de sentințe cu moartea și un caz pe care l-am discutat este legat de Asia Bibi, femeia creștină care a fost condamnată la moarte în Pakistan. Eu cred că Pakistanul trebuie să uh, anuleze aceste legi. Este uh, și în interesul relațiilor cu Uniunea Europeană și uh, cred că Serviciul de Acțiune Externă trebuie să facă tot ce este în putere pentru a exercita o presiune asupra Pakistanului, să să uh, modifice aceste prevederi legale. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc la rândul meu foarte mult și vom trece acum la intervențiile în uh, numele grupurilor politice. Domnul Svoboda pentru un minut din partea PPE. Eh, mulțumesc uh, foarte mult. Dragi colegi, rezoluția noastră privind protecția libertăților religioase are uneori efecte pozitive. Am avut uh, în iulie o rezoluție despre un sudanez care a fost uh, condamnat la moarte. La câteva săptămâni după rezoluția noastră, acea persoană a fost um, achitată. Acum um, discutăm despre Asia Bibi și despre alte persoane care au fost victime ale legilor blasfemiei din Pakistan. Fac un apel la oficialitățile UE uh, pentru a cere președintelui Pakistan, pakistanez să uh, o amnistieze pe Asia Bibi. Dacă ea nu este eliberată, uh, atunci uh, lucrurile se vor agrava și încurajez Uniunea Europeană să revizuiască preferințele comerciale acordate Pakistanului. Acest lucru se întâmplă deoarece respectarea drepturilor fundamentale este o condiție pe baza căruia Uniunea Europeană acordă preferințe comerciale. În cazul Sudanului, această amenințare a funcționat. Ehm, vreau să vă întreb dacă acceptați un card albastru din partea domnului Bashir. Do you accept? yes. Acceptați? Bun. Uh, so, Mr. Bashir. Domnule Bashir, aveți 30 de secunde pentru a formula întrebarea. Da, întrebarea mea este... Are we in this house discussing Discutăm în acest uh, Parlament drepturile creștinilor opuse drepturilor musulmanilor. Haideți să nu facem uh, din asta o dezbatere uh, creștin versus musulman. Haideți să apărăm pe toți oamenii care sunt victimizați de aceste legi antiblasfemie. Ați menționat multe alte cazuri de oameni care au fost trimiși în judecată în întreaga lume. Suntem aici pentru a apăra toți oamenii și toate credințele, nu doar pe creștini samozřejmě eh, eh, ze statistik vyplývá. Sigur, eh, chiar și pe baza statisticilor, majoritatea celor țintiți de aceste legi sunt musulmani și noi în acest Parlament luptăm și pentru drepturile lor, cu siguranță. Doamne Iaconsari, pentru un minut. Arvoisa puhemies. Mulțumesc. Pakistanul este un partener foarte important pentru Europa, cum a spus-o și domnul Weizenholzer. Deci, ă, împreună cu partenerii și cu prietenii trebuie să fii foarte franc, foarte direct. Deci trebuie să spunem foarte clar prietenilor noștri pakistanezi că ă, trebuie să ă, retragă această lege care duce la oprimare, la discriminare a minorităților religioase. Deci, autoritățile pakistaneze uh, vor uh, trebui uh, să rezolve această problemă, inclusiv în cadrul Comunității Națiunilor Unite, Parlamentul European, alte organisme europene au semnalat uh, în repetate rânduri această problemă. Deci trebuie ca să vedem care este cauza acestor nedreptăți, iar Uniunea Europeană trebuie să discute aceste probleme foarte deschis. Cum pot fi legile împotriva. Uh, nu o văd pe doamna Fotiga, care ar trebui să vorbească și în continuare dau cuvântul uh, domnului Marinho Pinto pentru un minut. Nu e nici dumnealui? Bine, mergem în continuare și dau cuvântul domnului Couzo Permui pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru politic apără laicismul și anume uh, dreptul uh, ca toate religiile să fie protejate. De aceea suntem împotriva acestor legi referitoare la blasfemie, pentru că încalcă convențiile internaționale privind drepturile omului. De aceea noi uh, cerem guvernului uh, pakistanez să abroge această lege pentru a respecta normele internaționale. Convenția împotriva torturii și moratoriul, și moratoriul privind uh, pedepsa cu moartea. Totuși, nu trebuie să uităm că uh, creșterea extremismului uh, religios se datorează și interferențelor occidentale. Destabilizarea Lucistanului, de exemplu. În plus, asasinate judiciare și acum dau cuvântul doamnei Lambergine uh, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de președinte al delegației Parlamentului pentru țările din Asia de Sud-Est, care include și Pakistanul. Vreau să asigur încă o dată membrii că aceste chestiuni sunt ridicate de delegația noastră când mergem acolo și uh, discutăm cu cele mai înalte autorități. Sunt mulți oameni în Pakistan care recunosc faptul că există uh, nevoia unei schimbări. Nu doar pentru minorități, ci pentru tot Pakistanul, pentru toți pakistanezii, indiferent care ar fi credința lor. Oamenii n-ar trebui să fie confruntați cu acuzații arbitrare, n-ar trebui să fie într-o situație în care se prezintă împotriva lor uh, dovezi pe care nu le pot uh, audia și nu le pot uh, contrazice, testa Însă trebuie să înțelegem că argumentul pentru schimb... Deci numai să cer schimbarea acestei legi, pur și simplu îți amenință viața, te face să-ți viața și mă întreb cât de curajoși ar fi mulți dintre noi în această situație. Deci o parte din ce încercăm să facem în Pakistan este să schimbăm situația pe teren, să facem schimbarea posibilă. De aceea trebuie să susținem educația universală care nu subminează islamul, dar subminează puterea celor care folosesc islamul în propriilor scopuri. Vă mulțumesc. Aveți două cărți uh, albastre, două carduri albastre, din partea domnului Karim și din partea domnului Tanok, dacă le acceptați. Do you accept two blue cards? Acceptați două uh, carduri albastre de la domnul Karim și domnul Tanok? Domnule Karim, aveți cuvântul. Domnule președinte, sunt oblig... vă mulțumesc că Domnule Lambert, uh, sigur sunteți președinte al delegației de fond și au fost apeluri uh, pentru revizuirea preferințelor comerciale și de ajutor. N-ar fi corect uh, ca noi să păstrăm aceste revizuiri și mecanismul uh, scorului și să vedem cine ar fi mai afectat de orice acțiuni pe care dorim să le întreprindem? Sigur, e, uh, asta arată și faptul că uh, autoritățile pakistaneze încep uh, să aibă o anumită uh, părere pe această chestiune, pentru că s-au făcut încă 14 arestări. Vi se pare că asta e o dezvoltare pozitivă și sunteți de acord că, de fapt, Pakistanul are nevoie de asistența noastră pentru a rezolva această problemă, mai degrabă decât să-i tot trimitem rezoluție după rezoluție? Tanoc, o să pună întrebarea după răspunsul doamnei Lambert. So, uh, you have No, domnule tannock ă, vreau, să vă rog să puneți întrebarea după răspunsul doamnei lambert la prima întrebare. Da? Mulțumesc. You have the floor. Aveți cuvântul. Um, Mulțumesc pentru întrebare. Cred că evident ar trebui să uh, respectăm regulile Uniunii Europene în ce privește politicile de ajutor și de politicile comerciale și modul în care le revizuim. Și am cerut să existe o coerență a abordării uh, noastre pe această chestiune. Și acel mecanism, uh, acel, uh, acel scor de care ați vorbit este important arestările acelea cred că sunt uh, un semn bun, e un semnal dat de guvern către acei oameni că trebuie să înceteze să mai manipuleze aceste legi antiblasfemie și cred că trebuie să colaborăm cu pakistanezii ca să aducem o schimbare, ceea ce nu înseamnă că trebuie să renunțăm la regulile pe care le avem pentru drepturile omului. Uh, Doamnă Lambert, și eu aș vrea să susțin uh, comentariul făcut de colegul meu aici, Sarge, care îmi începește scorul și arestările acestea și investigațiile care se fac, dar aș vrea să vă întreb. Uh, Uh, să vă rog ca expert să preluați uh, comentariul domnului Bashir de mai devreme, care încerca să facă o diferență între protejarea creștinilor și musulmanilor. Din statisticile mele există o, o țintire disproporționată a minorităților, inclusiv a minorităților musulmane, mai ales musulmanii Amadia, musulmanii șiiți, dar și creștini și uh, șiiți. Deci nu e o problemă de creștinătate versus islam, ci mai degrabă o problemă de a minorităților. Sunteți de acord cu asta? Nu m-aș uh, considera un expert, dar cred că în ce privește țintirea pe care o vedem, într-adevăr există o țintire a multor, a unei um, varietăți de musulmani și de minorități. Unele sunt manipulări politice, altele au legătură cu conflicte locale și reglări de conturi locale. Dar cred că atunci când vorbim despre această chestiune să avem grijă să nu o prezentăm într-un mod care poate fi interpretat anti-islamic, pentru că asta nu face decât să uh, le dea un avantaj celor care vor să nu se schimbe nimic. Acum am să rog pe domnul Castaldo pentru un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte uh, uh, aceste sancțiuni, sigur că pot fi aplicate, dar uh, Pakistanul, pe de altă parte, este un partener comercial important pentru noi. Din 2014, există acest mecanism SPG Plus în ce privește uh, accesul preferențial la piața internă. Există 27 de acorduri privind drepturile omului, drepturile muncii, uh, aspecte legate de mediul înconjurător. Mă întreb cum vor putea fi respectate toate aceste acorduri internaționale atâta timp cât drepturile omului sunt încălcate prin această uh, lege a blasfemiei care prevede inclusiv uh, pedepsa cu moartea. Uh, uh, comisia acum și-a schimbat opinia, este vorba despre interese economice, dar să ținem seama și de interesele legate de drepturile omului. Și noi nu putem să ne schimbăm atitudinea asta, nu-i ajută nici pe pakistanezi. Um, aveți un uh, blue card din partea domnului Bashir. Acceptați? Și înainte de a răspunde am să rog pe domnul Bashir, care deja uh, va vorbi în continuare și a avut deja un card, să-i spun că aceasta este ultima, ultimul blue card pe care îl accept din partea dumnealui, dacă ne îngăduie. Mulțumesc. So, Mr. Bashir, you have the floor. Domnule Bashir, aveți cuvântul. Colegul meu, uh, domnul uh, Castaldo, acceptă faptul că multe din crimele care sunt uh, comise, în special în lumea a treia și în Pakistan, se datorează sărăciei? Și este adevărat că penalizăm o națiune întreagă și că sărăcim, îi sărăcim pe oameni și mai mult. Oameni care de multe ori uh, Uh, se confruntă cu probleme de, uh, de acaparare a terenelor. Cred că este greșit să penalizăm o națiune întreagă pe această bază și o să o sărăcim și mai mult. Da. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Domnule președinte, după cum bine știți, eu sunt unul dintre cei care condamnă întotdeauna aceste încălcări. Eu sunt uh, pentru libertatea de exprimare și pentru libertatea de religie și cred sincer că Uniunea Europeană poate să aibă relații uh, sănătoase comerciale cu Pakistanul. Cred de asemenea că trebuie să le spunem prietenilor noștri că și noi facem eforturi foarte mari pentru a ajuta diferitele țări să se dezvolte, dar trebuie să fie o, o stradă cu dublu sens și trebuie să se asigure o libertate de exprimare și de religioasă mai mare. Am să-l uh, rog acum pe domnul Adak Lars să ia cuvântul pentru un minut. Nu, um, sorry. Gianluca. un minut. signor Presidente. la questione del... Mulțumesc, domnule președinte. Problema Pakistanului mi se pare una clară. Europa ajută Pakistanul și Pakistanul distruge IMM-urile noastre din Europa și în Italia. Uh, ei dau foc creștinilor și ne prefacem că nu se întâmplă nimic. Dar cum zice Putin ceva, toată lumea e împotriva uh, Rusiei. Sunteți niște lași. Aș spune că cea mai bună cale de a îmbunătăți Europa și de a face, de a face fericiți pe pakistanezi este să-i luăm pe Juncker și pe Katainen să-i trimitem în Pakistan. De exemplu, auzim de la Juncker că va mobiliza 300 de miliarde de euro când el nu are decât vreo 15 miliarde. Trebuie să ne trezim. Europa nu funcționează și nimeni nu pare să-și dea seama. De ce mai vorbim de Pakistan? Mă abțin de la orice comentariu. Ehm, <laughs> deci, eh, domnul Adactuson Lars, pentru un minut. Herr Mulțumesc, domnule președinte. Pakistanul eh, este una din țările cele mai periculoase pentru creștini și în ultima vreme aceste legi privind eh, blasfemia pentru diverse minorități eh, au avut efecte catastrofale. Să fii acuzat de blasfemie este suficient pentru ca un om să riște să-și piardă viața. Ce s-a întâmplat pe 7 noiembrie în Pakistan este un exemplu sumbru Um, um, Asia uh, Bibi și condamnarea ei uh, până la urmă um, a provocat o revoltă și un cuplu a fost uh, incendiat și ars de viu. Deci, Autoritățile din Pakistan uh, ne-au uh, dat asigurări că respectă drepturile cetățenești, dar există multe dubii că într-adevăr așa se întâmplă. De aceea cred că responsabilii din Pakistan trebuie să respecte libertatea religioasă. Uh, o rog pe doamna Ana Gomes să ia cuvântul pentru un minut Când în 2013 integrai e treze de Parlament delegação Pakistan, parlamento guvernul Nawaz Mulțumesc foarte mult. Guvernul lui Nata Sharif uh, s-a angajat să aplice un moratoriu cu privire la pedeapsa capitală și să îmbunătățească legislația. A fost o condiție fundamentală pentru ca Parlamentul uh, să poată avea în vedere statutul GSP Plus pentru Pakistan. Însă lucrurile stau cum stau. Există această lege a blasfemiei uh, Însă nimic nu s-a făcut pentru a îmbunătăți situația. Această lege restricționează libertatea religioasă a creștinilor, a musulmanilor, a șiiților, a suniților și a cetățenilor în general, fără să îi ajute în exercitarea drepturilor și asta duce Pakistanul uh, înapoi în uh, ceea ce privește civilizația. Și asta înăbușește societatea civilă care dorește să trăiască într-un Pakistan liber și democratic. Cred că trebuie să-i spunem acest lucru clar lui Nazar Sharif și să-i susținem pe toți cei care luptă în Pakistan pentru libertate, democrație. Uh, acceptați un blue card de colegului Khan? Domnul Khan 30 de secunde la uh, Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea pe care vreau să o pun este doamna Gomes de acord cu mine că unii din acest Parlament au cerut suspendarea acordului GSP Plus, în timp ce cu toții suntem de acord că e nevoie de o schimbare. Dacă vrem să vedem această schimbare producându-se și să ajutăm victimele, trebuie să colaborăm cu Pakistanul sau ce trebuie să facem? Sau să amenințăm Pakistanul? După opinia mea, e necesară abolirea legilor antiblasfemie pentru că aceste legi, în mod clar, încalcă drepturile omului. Și asta a fost o condiție GSP, pentru GSP+. Deci trebuie transmis acest mesaj uh, Pakistanului. Nu cred că retragerea acordului GSP Plus sau suspendarea lui ar fi un pas pozitiv, dar cu siguranță asta trebuie să se afle pe orizontul de viitor dacă Pakistanul nu ia măsurile necesare și continuă să uh, asculte forțele reacționare din Arabia Saudită pentru a avea aceste legi care încalcă drepturile uh, umane și ale creștin, creștinilor și ale musulmanilor din Pakistan. Dau cuvântul acum domnului uh, Scripec Bronislav pentru un minut. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, există uh, sentințe uh, la moarte în uh, Pakistan ca cea pronunțată împotriva lui Asia Bibi. Nu ai cum să o ajuți. Ce faci în calitate de concetățean? Asia Bibi este o creștină acuzată de propagarea rasiei, uh, ure religioase și a fost condamnată, a fost bătută uh, Ehm, a fost înfometată. Ehm, societatea s-a revoltat, dar eh, și noi trebuie să facem ehm, eforturi eh, să contracarăm eh, asemenea fapte, pentru că știm că există aceste persecuții religioase, mulți creștini au suferit eu cred că ă, libertatea religioasă la 25 de ani după abolirea dictaturii în continuare este ă, amenințată. Ă, există amenințări, intimidări. Trebuie să stopăm asta. Mulțumesc. Uh, și acum uh, domnul Marinho Pinto pentru un minut. <clears throat> domnule președinte domnilor eurodeputați doamnelor eurodeputați nicio religie nu poate să justifice barbaria și sălbăticia nicio religie nu poate justifica ca o mulțime uh, furioasă să agreseze un cuplu și să le ardă corpurile în uzina în care lucrau. Nici o religie nu poate justifica să fie ucis uh, un guvernator al uh, provinciei Punjab uh, prin împușcare, doar pentru că critica legea privind blasfemia și lupta pentru drepturile minorităților religioase. Nici o lege nu poate să justifice trimiterea la închisoare uh, cu posibilitatea pedepsei capitale pentru mai bine de o mie de persoane, ale căror cazuri sunt bine cunoscute, inclusiv uh, cel al Asiei Bibi. Nici o religie nu poate să justifice uh, împușcarea uh, unui avocat uh, care apăra un client acuzat de blasfemie. Este suficient. Nu mai putem tolera barbaria, iar Pakistanul trebuie să intre în Comunitatea Națiunilor Civilizate. Au cuvântul domnului. Domnule președinte, condamn cu putere uciderea brutală a lui Shamjan și Shazad, uh, creștini pakistanezi, de către o gloată violentă. Condamn și alte abuzuri comise în numele legilor antiblasfemie. Aceste acte barbare nu pot fi acceptabile pentru Parlamentul European sau pentru comunitatea internațională și nici pentru națiunea pakistaneză. Știu că poporul pakistanez este șocat și revoltat. Este important să înțelegem că aceste legi au existat în Pakistan din uh, vremurile coloniale și majoritatea cazurilor înregistrate uh, conform acestei legi au fost împotriva musulmanilor. Am fost asigurat de autoritățile pakistaneze că uh, fac uh, tot, iau toate măsurile adecvate pentru a preveni abuzul acestor legi. Este de asemenea important să înțelegem că nimeni nu a fost pedepsit uh, conform acestor legi până acum. Cazurile care au fost duse în justiție conform acestei legi au dat greș, au fost um, respinse la diferite niveluri a devenit uh, obligatoriu ca niciun ofițer de poliție sub rangul de sub, superintendent de poliție să poată investiga. Domnul uh, Șoprad Emeric pentru un minut. Domnule președinte, stimați colegi, în noiembrie 2010, Asia Bibi, o creștină din Pakistan, a fost condamnată la moarte de către autoritățile din țara sa din, uh, s-au făcut nenumărate tentative de uh, a face apel la această decizie, dar toate au fost respinse. Acum și Curtea Supremă uh, pakistaneză uh, uh, urmează să analizeze ultimul recurs pe care îl face. Există o carte neagră în ce privește condițiile creștinilor în lume, pentru că există mii de creștini care își pierd viața anual datorită convingerilor religioase. Totuși, ideologia arogantă împotriva drepturilor omului eh, ne determină să adoptăm această eh, rezoluție. Dar eu nu voi susține totuși o nouă ingerință a Uniunii Europene împotriva suveranității unui stat eh, pentru ca să ne putem susține de fapt jocurile politice care ne interesează. Uh, pentru că um, guvernele occidentale se opun islamizării Europei în propriile noastre societăți. Uh, trebuie să ne rezolvăm aceste probleme în statele noastre. Deci, um, uh, eu cred că um, Europa va trebui prin a, modelul său să convingă. În ceea ce privește procedura CHDI, avem 10 solicitări cele mai multe vin din partea grupului ppe dar am hotărât să le dăm cuvântul uh, colegilor cu condiția bineînțeles să încerce să respecte strict un minut deci vor vorbi toată lumea va vorbi toată lumea și am să i dau cuvântul primului înscris domnului sógor ciobo. domnule președinte Așa cum se întâmplă și cu alte comunități minoritare, uh, Există persoane care au fost uh, ținta acestor legi ale blasfemiei. Persoanele cu probleme mentale au fost uh, victime, ceea ce demonstrează modul în care Pakistanul își tratează grupurile vulnerabile din societate. Aceste legi ale blasfemiei încalcă uh, drepturile politice și civile internaționale pe care Pakistanul trebuie să le respecte dacă vrea să beneficieze de uh, preferințele GSP uh, din partea Uniunii Europene. Uh, foarte multe partide seculare din uh, Pakistan au militat pentru abolirea legislației privind blasfemia. Este un uh, subiect pe care SEAE trebuie să se concentreze în relația cu Pakistanul. Îl rog pe domnul Caputo Nicola să ia cuvântul. Grazie, Presidente. Il Pakistan è l'unico Mulțumesc, domnule președinte. Pakistanul este singura țară musulmană care are o lege privind blasfemia. Din 1990, anul în care s-a introdus această lege au fost aproximativ 70 de execuții. Violența șariei nu afectează doar pe creștini, ci și alte minorități. În acest Parlament noi am protestat împotriva deciziei în alte curs din Lahore de a o condamna pe Azia Habibi la moarte. Am manifestat uh, mânia, ne-am manifestat mânia uh, la față de incendierea doi oameni care aveau mm, patru copii ei au fost arși de o mulțime ucigașă pentru că au fost acuzați de blasfemie. Însă nu e suficient atât. Trebuie să ne asigurăm că Pakistanul uh, uh, respinge aceste legi uh, și abrogă aceste legi, să ne asigurăm că guvernul de la Islamabad implementează un moratoriu privind pedapsa cu moartea, nu este suficient pur și simplu să ne exprimăm uh, supărarea. Trebuie să ajutăm Uh, și revolta, trebuie să așteptăm comisiile, uh, comunitățile să intervină pentru ca Pakistanul să-și respecte obligațiile în ce privește libertatea de expresie și de credință religioasă. Dalen să ia cuvântul. Domnule președinte, pe drept, Parlamentul European solicită ca aceste legi privind blasfemia să fie abrogate. Azi, uh, Bibi uh, se află în celula morții de ani de zile, uh, fiind de fapt nevinovată. Ar trebui ca un decret prezidențial să rezolve această problemă Există însă sute de Asia Bibi în Pakistan, pentru că aceste legi uh, ale blasfemiei uh, creează teroare în întreaga societate pakistaneză. Legile trebuie să fie abrogate, pentru că ele uh, încalcă prevederile legate de drepturile omului care au fost semnate de către Pakistan. Ele inclusiv figurează în acordurile de preferențiale pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu Pakistanul. Trebuie să analizăm dacă aceste obligații în cadrul GSP Plus sunt respectate de Pakistan. Mulțumesc. O rog pe doamna Rashida Dati să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost spuse foarte multe lucruri și sunt de acord cu colegii mei. Prin inițierea acestei rezoluții vrem să transmitem un mesaj clar de susținere pentru Asia Bibi și un avertisment uh, autorităților pakistaneze care trebuie să salveze această femeie prin abrogarea legii blasemiei. Această lege uh, a supus foarte multe persoane la persecuții iar noi, în Uniunea Europeană, avem o responsabilitate clară de a apăra libertatea religioasă, oricare ar fi religia. Și mă adresez acum uh, domnului uh, Șoprad. Iar responsabilitatea noastră este de a-i apăra și pe creștini, pentru că istoria noastră și identitatea noastră profundă își are uh, rădăcini profunde în creștianism. Dacă nu apărăm cei 150 de milioane de creștini persecutați în lume, cine o să o facă în locul nostru? Mulțumesc! Și eu îl uh, rog pe domnul Jurek Marek să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. S-a menționat cazul aici uh, ai Habibi, domnul Șuca, domnul Vandal, domnul că au menționat acest caz. Vreau să propun o acțiune mai pragmatică. Aici Habibi Uh, nu mai poate să mai suporte tortura mentală de a fi ținută în uh, celula morții de atâți ani. Uh, regiunea Carpatia din Polonia a propus Pakistanului ca să-i dea voie să vină la noi pentru tratament. La fel a propus și primarul Parisului. Aceste propuneri specifice trebuie să fie susținute de diplomația europeană. Sunt apeluri, uh, uh, facem un apel uh, doamnei Mogherini, în altul reprezentant, pentru ca inițiativele pe care le-au luat anumite guvernări locale din statele membre să fie susținute. Această femeie trebuie să fie scoasă din închisoare și, bineînțeles, trebuie să continuăm să le spunem partenerilor noștri musulmani că în Europa nu e persecutat niciun musulman pentru religia lui, așadar cerem același lucru același principiu uh, către ea. Mulțumesc. Mariana. Mulțumesc, domnule președinte. Eu solicit ca ă, sentința la moarte împotriva Asi Bibi să fie retrasă. Ea a fost acuzată ă, de ă, blasfemie, dar de fapt trebuie pusă în libertate și cer ca cei care au ucis cuplul de creștini să uh, fie acuzați uh, pentru că uh, ei le-au dat foc acestui cuplu care și-a pierdut viața, iar acțiunea a fost efectuată în numele Coranului Pasamide. Este vorba de violarea drepturilor omului și a libertății religioase. Iar realitatea este că Pakistanul joacă un rol important în stabilitatea din Asia de Sud-Est, dar eu cred că uh, uh trebuie de fapt să uh, și promoveze apărarea drepturilor omului. Lui Karim Sayat. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mă aflu aici uh, și mă simt foarte mândru de faptul că avem uh, acest uh, gen de dezbatere aici, în acest Parlament. Papa a luat cuvântul alaltă ieri și a spus clar că atunci când Europa nu își uh, respectă ferm valorile, deviază. Și asta se demonstrează astăzi aici. Foarte mulți dintre colegi poate că nu știu, dar acest Parlament și Uniunea Europeană au fost uh, deja esențiale în asigurarea eliberării unui uh, cetățean european uh, care fusese condamnat la moarte în Pakistan. Am reușit să facem asta acum câțiva ani. Nu văd niciun motiv pentru care dialogul să nu ne va permite să continuăm în această linie a dialogului constructiv iar comisiei nu pot decât să îi repet că avem o serie de cauze legate de relațiile comerciale cu Pakistanul. După un exercițiu serios, am acordat statutul GSP Plus Pakistanului. Avem mecanismul de scorecard. Așadar, haideți să aplicăm aceste instrumente cât se poate de ferm. Este momentul ca toți colegii din acest Parlament să își unească forțele și să lucreze cu Pakistanul pentru a atinge obiectivul. Doamna Șuița Dubrasca. nema te religije koja moe opravdati ovakve postupke. niciun fel de religie nu poate justifica acțiunile despre care vorbim aici. Uh, uh, încercăm să folosim instrumentele care sunt la dispoziția noastră, inclusiv această rezoluție, și e un lucru laudabil, dar e un fapt că 150 de milioane de creștini se confruntă cu persecuțiile peste tot în lume. Legile antiblasfemie din Pakistan sunt foarte represive și arată o lipsă de toleranță și nu putem doar să stăm după această crimă a doi, împotriva doi cetățeni pakistanezi care au fost arși de vii. Și acum vedem că Asia Habibi a fost uh, condamnată la moarte pur și simplu pentru că era creștină și pentru că vroia să obțină niște apă pentru copiii ei. așa dar drepturile ei au fost încălcate de câteva ori. Avem un mesaj pe care am vrea să-l transmitem, dar nu sunt uh, sigură că va avea un efect pozitiv. Domnule Stelianides, uh, din moment ce Pakistanul primește ajutor pentru dezvoltare, poate ar trebui să revizuim modul în care îl uh, folosim. Poate asta ar fi un, o propunere constructivă. Euh, Mulțumesc, domnule președinte în numele valorilor universale Eh, care stau eh, la baza activității noastre, respectul drepturilor omului, libertatea individului, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, toleranța religioasă pe care noi o susținem. Ehm, cred că trebuie să eh, exercităm o presiune asupra autorităților pakistaneze care încalcă aceste drepturi, deși ar trebui să garanteze drepturile minorităților religioase, drepturile tuturor minorităților. Deci va trebui eh, noi, Uniunea Europeană, să solicităm partenerilor noștri pakistanezi să respecte aceste angajamente pe care le-au semnat, să respecte drepturile omului. Și în mod special eh, creștinii au de suferit. Eh, sunt cei mai persecutați în clipa de față deci, uh, cazul Asiei Bibi, această femeie tânără, ne uh, determină să acționăm pentru uh, a îi salva viața și pentru a o pune în libertate. Mulțumesc. Am să rog pe domnul Stelianides să ia cuvântul. Onorabil... Distinși deputați din Parlamentul European, dragi colegi, în numele înaltului uh, reprezentant uh, și vicepreședinte Federica Mogherini, salutăm uh, adoptarea rezoluției dumneavoastră cu privire la legea blasfemiei din Pakistan. Așa cum am reamintit și în orientările Uniunii Europene privind libertatea de religie sau de credință, și orientările Uniunii Europene privind libertatea de exprimare, legile care incriminează blasfemia pot să inhibe în mod grav exercitarea drepturilor omului. Ca un principiu general, Uniunea Europeană recomandă incriminarea blasfemiei Însă, în uh, Pakistan, uh, acestea sunt utilizate pentru a stârni tensiuni uh, între grupurile minoritare. Aplicarea legislației blasfemiei este o problemă și o îngrijorare majoră pentru Uniunea Europeană. Nu doar pentru că uh, include și pedeapsa cu moartea, ci și din alte motive. În dialogul nostru cu Pakistanul din iunie, uh, am discutat despre legea blasfemiei și am reamintit guvernului uh, Pakistanului că are obligația de a pune în aplicare prevederile Convenției Internaționale privind uh, drepturile politice și civile referitoare la libertatea de religie sau credință. În vizita sa oficială în Pakistan, în octombrie 2014, reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, domnul uh, Stavros Lambrinidis, a discutat în mod uh, clar despre utilizarea necorespunzătoare a legilor blasfemiei cu mai mulți miniștri și cu lideri religioși. De asemenea, și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la decizia în alții curți de a menține condamnarea doamnei Asia Bibi chiar dacă legea blasfemiei este o chestiune foarte sensibilă în societatea pakistaneză. Mesajul Uniunii Europene este că liderii politici și religioși trebuie să găsească curajul de a aborda această problemă. Amenințările, cazurile de violență la adresa avocaților și a promotorilor drepturilor omului sunt cazuri frecvente. Unele, dintre, unele persoane chiar au fost ucise și trebuie să fie clar că orice formă de uh, impunitate și orice acceptare a acestor crime va submina sistemul de justiție și statul de drept. Uniunea Europeană va continua să utilizeze orice ocazie care se ivește pentru a aborda acest subiect cu omologii noștri din Pakistan. În acest sens, uh, statutul GSP Plus reprezintă un, o etapă majoră în relațiile noastre cu Pakistanul. GSP Plus oferă un cadru clar pentru evaluarea și pentru promovarea progresului în punerea în aplicare a celor 27 de convenții majore internaționale în domeniul drepturilor omului, mediului uh, și bunei guvernanțe. Este un proces pe care îl urmărim îndeaproape. Uniunea Europeană și în special delegația noastră de la Islamabad vor continua să urmărească îndeaproape cazul Asiei Bibi și să susțină eliberarea doamnei Bibi. Uniunea Europeană va folosi orice ocazie disponibilă pentru a aborda acest caz și problema pedepsei capitale prevăzute de legislația blasfemiei. Am luat notă de interesul dumneavoastră și salut interesul uh, puternic al Parlamentului pentru acest subiect. Vă asigur că Uniunea Europeană își menține angajamentul de plin de a se angaja într-un dialog cu Pakistanul, cu guvernul Pakistanului, cu uh, asociațiile de apărare a drepturilor omului pentru a promova și pentru a apăra uh, drepturile omului. Uh, vicepreședintele uh, Senatului pakistanez uh, va veni în vizită în Uniunea Europeană anul viitor și aceasta va fi o bună ocazie pentru a discuta despre aceste îngrijorări. Mulțumesc foarte mult! Mul- Thank you, Commissioner. Um, am primit șase propuneri de rezoluție depuse pe baza declarației. Închidem dezbaterea și anunț că votarea va avea loc imediat după dezbaterea noastră. Uh, trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi, cazul lui Șeșeli, care este acuzat de crime de război. Și dau cuvântul domnului Corao Ignacio pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte